Possiamo iniziare? Haideți să începem, doamnelor și domnilor. Procederemo a voto per alzata di mano. Solo in o să începem uh, votând uh, prin ridicarea mâinilor și doar când va fi absolut necesar o să vă rugăm să vă folosiți cartelele de vot. Vi comunico che tutti i gruppi hanno raggiunto un accordo anche sulle mozioni finali. Se pare că toate grupurile politice au ajuns la un acord în ceea ce privește rezoluțiile finale și sper că din acest motiv eh, vom reuși să fim rapizi. Toată lumea e gata. Albert, vrei să spui câteva cuvinte înainte de a vota raportul tău? Nu, înțeleg că nu, foarte bine. Bun, deci haideți să începem atunci. Tutti pronti? Allora, iniziamo le votazioni. Toată lumea e gata? Foarte bine. Haideți să începem votul. 2. 20. Prin ridicarea mâinii, vă rog, cei care sunt pentru compromisul 1. Împotriva? Abțineri? Se adoptă. tot aici. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Mă scuzați, spune președintele. Am, votăm amendamentul 200. It doesn't work. Apri. 231, ați votat? Mulțumesc. Haideți să deschidem votul acum, pentru că verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se pare că avem uh, două voturi în plus unul de la Socialdemocrați, unul de la PPE, ceea ce înseamnă că doi colegi vor trebui să nu mai voteze. Haideți să votăm din nou. S-a deschis votul, deci la 231. A votat toată lumea. Să nu mai avem voturi în plus de data asta, vă rog foarte mult. E, și de data asta se pare că avem uh, un uh, vot în plus de la PPE. Foarte bine, se adoptă. Bun, trecem la compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm electronic. 267, amendamentul 267, așadar, am deschis votul. A votat toată lumea amendamentul 267. Foarte bine s-a închis votul. Se adoptă. Votăm 272 acum, electronic, vă rog. Deci amendamentul 272 a votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Mai departe, compromisul 5, prin ridicarea mâinii, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cu ridicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Tot prin ridicarea mâinii, compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, prin ridicarea mâinii, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic amendamentul 381. Votăm electronic, s-a deschis votul. Vă rog. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Deci, vă rog să ridicați uh, mâna la compromisul 9. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, vă rog să ridicați mâna, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11, ridicați mâna, vă rog, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Votăm electronic acum. Amendamentul 497. Vă rog, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, compromisul 17B, electronic, s-a deschis votul, deci 17B. Ați votat cu toții? Da, s-a închis votul atunci. Se adoptă. Revenim la ridicarea mâinii. Compromisul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Ridicarea mâinii, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tot prin ridicarea mâinii, 20 la 23 împreună. Le votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum electronic amendamentul 643. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 24, prin ridicarea mâinii, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 acum. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic acum. Amendamentul 478. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 500, votăm electronic. Am votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu uh, votul electronic 692. Am deschis votul. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Tot electronic, 750 și 752. S-a deschis votul, vă rog. S-a închis votul. Se respinge. 756. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 757. S-a deschis, deschis votul. Da? 757. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 759. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 758. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 754. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 755. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 760 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Bun, de acum încolo ridicăm uh, mâinile și votăm compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm electronic acum amendamentul 784. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Tot prin ridicarea mâinii, compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 32. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 33. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 34 acum. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la vot electronic. Amendamentul 853. Cine e pentru? Ah, mă scuzați. Mă scuzați, spune președintele. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Suntem la 853 vot electronic. Deci a votat toată lumea că s-a închis votul. Se respinge. Dacă... Acum, prin ridicarea mâinilor, amendamentul de compromis 35, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 36. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 892. Votăm electronic. S-a deschis votul. La 892 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 894. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Îl votăm prin ridicarea mâinii. Amendamentul de compromis 38. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 39, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 42. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 43, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm electronic aliniatul 45, amendament consolidat propus de raportor. Și s-a deschis votul. S-a deschis votul, deci la aliniatul 45 a votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Votăm electronic. Amendamentul 1022. S-a deschis votul. Amendamentul 1022. S-a închis votul și se adoptă. Votăm electronic. Amendamentul 1023. A doamnei Petra, o s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1025. Acum votăm electronic. S-a deschis votul. 1025. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la aliniatul 46, amendament consolidat propus de raportor și se deschide votul. S-a deschis votul la aliniatul 46. S-a închis votul și se adoptă. Din nou votăm electronic. Amendamentul 1035. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ne întoarcem eh, la eh, vot prin ridicarea mâinii, la amendamentul de compromis 45, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic acum amendamentul 1052. S-a deschis votul. Amendamentul 1000 de compromis 1052 s-a închis votul. Se adoptă. 1053 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ne întoarcem la votul prin ridicarea mâinii. Cine este pentru amendamentul de compromis 47? Împotrivă, abțineri se adoptă. 48. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 49. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe, tot prin ridicarea mâinii, amendamentul de compromis 50. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, vot electronic. S-a deschis votul amendamentul 1094. Deci, 1094 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot prin ridicarea mâinii. Amendamentul de compromis 51. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52. Cine e pentru? Împotrivă. Împotrivă. Se adoptă. Votăm electronic. Votăm electronic acum la 1129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Prin ridicarea mâinii acum, amendament de compromis 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 56. Acum, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 57. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Votăm electronic acum amendamentul 1227. 1227 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Priridicarea mâinii. Amendamentul de compromis 59. Cine este uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm electronic 1249. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Ah, mă scuzați. Mă scuzați, am sărit unul. Uh, s-a, des... Votăm 1235 a lui Dos și Nicholson. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Deci votăm 1235. S-a închis votul și se adoptă. 1238. Acum s-a deschis votul. 1238. S-a deschis votul, repet. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm electronic. 1240 al domnului Dorfman deci, s-a deschis votul. 1240. S-a închis votul. Și se adoptă. În 1241 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Ridicarea mâinii acum. Amendamentul de compromis 60. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis A. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis B. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis BA. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis C. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis D. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis E. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis F. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis G. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis GA. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis GB. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis H. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis I. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis I a. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum votăm amendamentul uh, 101, votăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Revenim la votul prin ridicarea mâinii. Amendamentul de compromis K. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis L. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis LA. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis LB. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis M. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis N. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis O. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis P. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis PA. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis PB. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis PA. C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine. Acum votăm acordul la care au ajuns grupurile politice cât privește citațiile și le luăm în bloc. Să vedem dacă sunteți de acord. Cine este pentru? În bloc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum avizele celorlalte comisii. Sempre per alzata di mano. Deve a. Chi Tot prin ridicarea mâinii. Deve a. Îmi cer scuze, spune președintele. DV6. Președintele se scuză. DV6, așadar. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. DV7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la Envy acum. Envy 20. Cine e pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Așadar, verificăm electronic. S-a deschis votul. Suntem la MV20. S-a închis votul și se respinge. NV27 acum și mergem în continuare cu vot electronic, cred că va fi mai rapid. Deci votăm electronic NV27. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. MV28. S-a deschis votul. S-a închis votul la MV28 și se adoptă. Tot electronic, votăm NV29. S-a închis votul și se adoptă. NV31. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. NV35. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. NV40. Cade. Și trecem la I3 acum, I3 6. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la I3 9, s-a deschis votul, deci la I3 9. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. I3 15 acum, ITRE 9 se adoptă. ITRE 15. Așadar, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ITRE 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum la dezvoltare regională și votăm regii 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Regii 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Regii 17 acum a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se respinge. Și, în fine, acum, votul final cu privire la raportul DEST în întregul său. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum s-a închis votul, mă scuzați. Patruzeci pentru, potrivă. Bravo, Albert Des! Felicitări! Dragi colegi, vă rog să nu plecați pentru că mai avem uh, de lucru, dar întâi o să-i dăm cuvântul lui Albertes. Domnule președinte, dragi colegi, Cred că acum, după ce am votat, cred că uh, trebuie să mulțumesc uh, tuturor pentru că cu toții au participat la acest uh, compromis și președinților și coordonatorilor și raportorilor din umbră, cât și tuturor colegilor care au participat la acest raport. Vreau să mulțumesc și întregului personal și secretariatului secretariatului uh, meu, cât și personalului din uh, biroul meu, care m-au uh, ajutat foarte mult. Cred că transmitem în acest fel acum un semnal foarte clar comisarului Cioloș cu privire la noua direcție în care dorim să meargă agricultura după politica agricolă comună după 2020. și în care instituția noastră a dovedit că poate să obțină majoritate. Mulțumesc! Bun, haideți să mergem mai departe, dragi colegi, și trecem la punctul 14 Deci vorbim de modificarea regulamentului 834 din 2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, raportor Martin Hausling și începem cu mm, modificările, să zicem, relativ minore pentru a face acest lucru. S-au depus 23 de amendamente pentru a adapta uh, raportul la acordul la care au ajuns instituțiile cu privire la actele delegate și actele de punere în aplicare. Deci trecem la vot. Aperta la votație. Este declarat deschis votul și avem mai întâi amendamentul 16. S-a deschis votul pentru amendamentul 16, vă rog, la Via Italia. A votat toată lumea? Închidem votul și se adoptă. Amendamentul 17. S-a deschis votul pentru amendamentul 17. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. și se adoptă. Se deschide votul pentru amendamentul 5. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 6 se, ad- se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Avem două voturi în plus de la PPE și v-aș ruga să verificați. Avem prea multe voturi de la PP. Amendamentul 21. S-a deschis votul. 21. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 9 este un vot în bloc și s-a deschis votul. 9, 10, 11 și câteva considerente. S-a deschis așadar votul și se adoptă. Amendamentul 20. S-a deschis votul. Amendamentul Lion. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Și se adoptă. Și acum votăm 14 la considerente. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Se adoptă. <coughs> Și ultimul vot, amendamentul 15, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Acum votăm propunerea legislativă astfel amendată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Se adoptă. Și acum votăm decizia de a începe negocierile cu Consiliul. S-a deschis votul. Votăm pentru negocierile cu Consiliul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, Martin! Și trecem mai departe la punctul 14, unii colegi trebuie să meargă să voteze la șure. Iată ce vreau să fac. O să modific ordinea, dacă sunteți de acord, dragi colegi. Iată cum vom proceda. Dacă vreți, luăm uh, raportul domnului Lavia acum, care este raportor și la șure. Deci trecem la 16 dacă nu există obiecții. Sunteți de acord? Foarte bine. Atunci Votăm, cred, în bloc. Luăm toate amendamentele din avizul domnului la VIA, aviz care se referă la modificarea regulamentului 1290 per 2005 al Consiliului privind finanțarea politicii agricole comune. S-a deschis votul, este vot în bloc. închis votul. Și se adoptă. Felicitări domnului Lavia. Domnule Lavia, puteți merge la vot la șure. Să ne reprezentați comisia la vot acolo. O secundă, revine președintele, fiindcă am uitat că mai avem două voturi. Trebuie să votăm propunerea legislativă astfel amendată prin avizul la via. A votat toată lumea? Avizul legislativ? Bine, s-a închis votul și s-a adoptat. Acum votăm uh, rezoluția legislativă. S-a deschis votul, propunerea pentru rezoluție legislativă. Se adoptă și aceasta. Felicitări! Și acum votăm decizia de a începe negocierile la Consiliu. A votat toată lumea? Bine, se adoptă. Și acum am trecut prin procedura formală pe de-a întregul. Revenim la punctul 16. Este vorba despre modificarea regulamentului 485 în ceea ce privește controlele efectuate către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă. Luis Capula Santos este raportor și dacă este de acord domnul raportor, vom putea vota și de data aceasta în bloc. Este de acord, atunci votăm. S-a deschis votul pentru raportul Capula Santos. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm uh, propunerea astfel amendată. A votat toată lumea. Se adoptă. Votăm acum propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Bine. Mulțumesc, s-a adoptat și la final votul în ceea ce privește negocierile cu Consiliul și în, uh, inițierea acestora. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, Luis! Acum trecem la punctul 15. Este vorba despre modificarea regulamentului 378 2007 al Consiliului în ceea ce privește normele de aplicare a modulării voluntare a plăților directe în cadrul politicii agricole comune. Raportor, doamna Brita Reimers. Brita, dorești să spui ceva? Nu dorești. Atunci votăm. Și colegi, dragi colegi, uh, Brita dorește să votăm în bloc. Foarte bine, votul s-a deschis pentru toate amendamentele din raportul Reimers. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum deschidem votul pentru propunerea legislativă astfel amendată. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm uh, propunerea de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votăm inițierea ne uh, negocierilor cu Consiliul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări, Brita Reimers. Am uh, acoperit și punctul 15. Dragi colegi, Iată, o zi măreață astăzi. Am avut o audiere interesantă de dimineață cu domnul Prodi, am votat raportul des în această după-amiază. Mulțumesc foarte mult tuturor. Ne revedem pe 21 iunie la ora 9 dimineața. La revedere! Parrain 5 minute. Parfait. Parfait. Un vote rapide, ultra.